Il presidente. Președintele. Buongiorno. Bună ziua. Reluăm sesiunea. Procesul verbal al uh, ședinței de ieri a fost distribuit. Dacă nu există observații, considerăm procesul verbal ca fiind uh, adoptat. Am primit de la grupurile SND și și ID câteva solicitări de modificare în ceea ce privește alcătuirea comisiilor parlamentare. Aceste numiri apar în uh, procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu vor fi prezentate observații până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi considerate ca fiind adoptate. Acum, pe ordinea de zi, avem declarația Comisiei și Consiliului în legătură cu uh, bilanțul președinției române a Consiliului. Reamintesc deputaților că această discuție la această discuție nu e prevăzută procedura catch de ai și nici nu vor fi acceptate întrebările cu cartonaș albastru. Îi urez bun venit uh, doamnei premier Dăncilă, care se află astăzi aici, în sala de plen,